Colegii, diam iniție lavori. Dragi colegi, haideți să începem discuțiile. Cred că aș putea să vă spun pe nume, așa puțin suntem. Am plăcerea de a deschide discuția referitoare la Uniunea pentru Mediteraneana, Mediterana, în cadrul pregătirii raportului de inițiativă al colegului nostru, domnul Vincent Peion, care în mai va fi votată în plen cu câteva zile înainte de întâlnirea la nivel înalt a șefilor de stat și de guvern, care va avea loc la Barcelona în 7 iunie. Cu un an în urmă, Parlamentul European a adoptat raportul napoletan numit Procesul de la Barcelona, Uniunea pentru Mediterana, în această prima etapă a noii legislaturi, noi vom continua discuțiile politice și vom demonstra că Parlamentul European și Comisia responsabilă cu afacerile externe doresc să urmărească îndeaproape evoluțiile care au loc în cadrul Uniunii pentru Mediterana. Știți cu toții că Uniunea Europeană Uh, și statele din partea de sudul Mediteranei au o istorie veche comună. Aș vrea să subliniez importanța de a construi împreună cu vecinii noștri un viitor al prosperității, al păcii, spre uh, beneficiul tuturor statelor și cetățenilor uh, care fac parte din țările Uniunii Mediteranei. Vor exista multe și foarte complexe provocări și va trebui să dăm dovadă de curaj politic și de un spirit pragmatic pentru a putea să le facem față cu succes. Pentru această audiere, domnul Peion a sugerat să ne concentrăm exclusiv pe două aspecte extrem de relevante și de noi. În primul rând, aspectele instituționale și apoi proiecte, finanțări și investiții. În ceea ce privește aspectele instituționale, l-am invitat pe secretarul general desemnat, domnul Mezade, care din păcate nu a putut să ni se alăture, dar care ne-a asigurat de disponibilitatea domniei sale de a participa la viitoare întâlnire ale comisiei noastre. Trebuie să luăm în considerare această posibilitate pentru atunci când discutăm uh, textul raportului. Am contactat cu președinția eh, franceză, spaniolă și egipteană, care, datorită unei întâlniri de urgență informale referitoare la aspectele instituționale, care a fost hotărâtă joia trecută și care are acum, în prezent, loc la Beirut, nu a reușit să trimită un reprezentant. În ceea ce privește proiectele, finanțările și investițiile, avem alături de noi două personalități extrem de importante care au acceptat fără ezitări invitația noastră. Domnul Filip de Fontenviv Curtaz, vicepreședinte al Băncii Europene pentru Investiții, și domnul Richard Weber, director general adjunct al Europe Aid, biroul Comisiei Europene. Aș dori să le mulțumesc celor doi invitați pentru prezența lor și pentru amabilitatea de a ni se alătura astăzi și acum vă rog să faceți prezentări și să încercați să vă limitați mai mult sau mai puțin la 15 minute fiecare. Merci, Monsieur le Président, de votre invitation. Merci à votre Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație și mulțumesc și raportorului dumneavoastră pentru că a făcut această propunere. Vă mulțumesc din inimă, deoarece cred că în 2010 Banca Europeană de Investiții mai mult decât în trecut, va avea plăcerea și în același timp onoarea de a se prezenta în fața dumneavoastră, europarlamentar, pentru a vorbi de măsurile pe care le întreprinde în afara Uniunii Europene, pentru că într-o altă sală din Parlamentul European, chiar acum domnul Michel Consu prezintă raportul prin care dumneavoastră și comisiile, precum și Consiliul European, vi se va propune să creștem și mai mult solidaritatea între Uniunea Europeană și restul lumii, donând mai multe resurse și oferind mai multă coerență acțiunilor pe care le întreprindem în afara Uniunii Europene. Acest subiect, Uniunea pentru Mediterană, este în fruntea listei priorităților noastre și cu voia dumneavoastră, domnule președinte, aș începe prin a menționa o cifră foarte simplă în cursul ultimilor șapte ani, ramura financiară a BI în finanța, care se numește acolo uh, partenatul financiar pe care de altfel și conduc, conduc a avut o contribuție în materie de finanțare mai mare de 10 miliarde de euro, astfel încât BI prin această sumă și prin această facilitate de investiții și parteneriat este principala instituție bancară care contribuie la dezvoltarea acestei regiuni în partea de sud și de est a Mediteranei, iar pentru ultimul an, încheiat pentru 2009, și asupra căreia vom avea o conferință de presă săptămâna aceasta, vă spun avem premieră că avem un record de activitate pentru că ne apropiem de 1,6 miliarde de euro finanțări pentru cele 9 țări partenere din zona mediteraneană, lucru fără precedent și sunt convins că vom putea chiar să mergem mai departe, mai în detaliu, pentru a relua cele două întrebări pe care le-ați adresat, și anume, în ce mod Banca Europeană de Investiții poate să aibă un, o contribuție din punct de vedere financiar la Uniunea pentru Europeană și, păi, cu modestie, în calitate de reprezentant al unei bănci, cum poate această bancă să aibă o contribuție instituțională? Vă răspunde la aceste întrebări și, în sens invers, eu am să le iau exact invers decât le-a spus dumneavoastră. Noi ne-am luat angajamentul de a susține prioritățile sectoriale ale Uniunii pentru Mediterana. Tocmai ce v-am spus că anul trecut împrumuturile s-au ridicat la 1,6 miliarde de euro în regiunea mai sus menționată și din aceste 1,6 miliarde, 80% corespund priorităților Uniunii pentru Mediterana. Deci chiar dacă să spunem că avem un copil mic, putem spune că deja ne-am reorientat uh, aceste finanțări pentru a corespunde priorităților lor. Și dumneavoastră și ministrii europeni ne-ați atribuit acest rol al coordonării financiare a trei dintre cele șase priorități ale Uniunii pentru Mediterana, și anume depoluarea Mediteranei, care este un subiect esențial, Într-un strâns parteneriat cu Comisia Europeană vom încerca să coordonăm aceste lucrări care vizează depolarea metanei. Al doilea subiect în care ministrii ne-au cerut să fim cât se poate de activi este planul solar mediteranean și un al treilea subiect pe care dorim să-l coordonăm împreună Comisia Europeană este cel al autostrăzilor maritime și terestre prin intermediul unor proiecte simbolice și în același timp extrem de importante pentru amenajarea spațiului Mediteranei. Vom reveni în detaliu, dacă doriți, asupra acestor priorități, numai că nu numai asta încercăm să facem, încercăm și să dezvoltăm toate instrumentele financiare posibile în regiunea mediteraneană, E vorba de împrumuturi, de garanții și în același timp și de participațiile la capitalul micilor, drepturilor mici și mijlocii, fiind primii care avem astfel de participație și uh, ajutăm uh, IMM-urile prin intermediul fondurilor de investiții. De asemenea, încercăm să promovăm parteneriatele public-private din regiune și încercăm, de asemenea, să sprijinim președinția în inițiativa sa italo-spaniolă în sprijinul uh, IMM-urilor uh, oferind uh, din aprilie, în da, jur de 15 aprilie, pentru analiza dumneavoastră, o analiză, deci, a nevoilor de finanțare a IMM-urilor din sudul Mediteranei. Consultanții noștri se află în uh, țările din regiunea Mașrec, tocmai pentru a face o evaluare a tuturor țărilor uh, implicate și în jur de 15 martie putem să vedem ce se poate face în legătură cu acest subiect, ceea ce s-ar putea să vă surprindă Bine, cel puțin pe cei care cunosc poate mai puțin bine decât noi uh, Mediterana, s-ar putea să fiți surprinși. Ca să vă dau câteva exemple, pe 23 decembrie anul trecut am avut plăcerea ca la Ramala să lansez primul fond de investiții în materie de noi tehnologii, deci în materie de uh, telecomunicații și programare informatică și pot să vă spun că la Ramala se dezvoltă IMM-uri la un nivel de eh, modernitate care nu este suficient explicat în restul lumii, nu este suficient de cunoscut. Această alegere a noilor tehnologii eh, este una pe care o facem și prin organizarea unei a șaptea conferințe a FEMIP la Tunis în jur de 15 martie, care ne va permite să arătăm că există pol de competitivitate, așa cum există și în Franța și în Europa, care se dezvoltă și în zona mediteraneană și vom încerca să sprijinim toate aceste inițiative. În mod firesc facem toate aceste lucruri cu resurse relativ limitate și că una dintre problemele care vor trebui soluționate la nivel instituțional și aici o cerem ajutor este în ce mod să consolidăm noi acest sprijin oferit Uniunii pentru Mediterana și cu asta pot să trec la cea de-a doua, să spunem, dimensiune care mai pronunțat instituțională. Foarte simplu pot să vă spun că această facilitate mediterană pentru investiții și parteneriat este ceea ce noi am construit începând din 2002 și care merge cât mai departe cu putință în materie de parteneriat și în limitele juridice existente. Cu alte cuvinte, unice proprietari ai BEI sunt de fapt statele membre ale Uniunii Europene, însă am creat cu titlul consultativ toate instanțele posibile pentru ca a semăna pe cât posibil uh, cu o bancă de ajutor pentru dezvoltare din zona Mediteranei și astfel organizăm împreună cu societatea civilă o serie de conferințe ca cea pe care v-am menționat de ceva mai devreme. Următoarea spunem că se va ține la Tunis și reunim astfel reprezentanții statelor într-un comitet care seamănă destul de bine cu ceea ce ar fi, să zicem, un fel de consiliu de administrație. E vorba de comitetul FEMIP care se reunește de 3-4 ori pe an la Luxemburg și, în sfârșit, se reunesc mici de finanțe, care sunt aproape acționare, așa cum s-ar întâmpla în cazul unei bănci de dezvoltare, o reuniune care loc o dată pe an, cum se adună adunarea generală și următoarea reuniune va avea loc chiar aici, la Bruxelles, pe 18 mai și toți miniștrii de finanțe sunt invitați să participe. Acest parteneriat se face cu țările mediteranene, însă în același timp se face și cu celelalte instituții financiare care trebuie să, care au activități în această regiune. Cel mai recent exemplu reprezintă inaugurarea pe data de 9 octombrie la Marsilia al unei inovații și anume, pentru prima oară, în cadrul unei structuri, lucrează împreună Banca Mondială, BEI, șase țări, dintre care cinci țări mediterane, a șase țară este Franța, astfel încât să se modernizeze politice publice și pentru a nu mai avea suprapuneri și nici uh, domenii de concurență între noi, astfel încât să conlucrăm pentru uh, atingerea tuturor obiectivelor prioritare. Ne dorim și sperăm ca în urma raportului domnului Michel Condesu, care este supus analizei dumneavoastră, să ne cereți să facem uh, pași suplimentari pentru a spori acest nivel de competență, pentru a face cât mai bine față nevoii de coordonare. Sper că uh, Richard Weber va reveni la Comisia Europeană, deoarece uh, prezența europeană trebuie să fie una cât mai integrată și nu trebuie să pierdem timp absolut deloc și să uh, trăgănăm procedurile, așa încât ne dorim ca la finalul dezbaterii în 2010 propunerile pe care le veți analiza și discuta să ne ofer un mandat extins. Nu pot să închei această intervenție fără să vă aduc la cunoștință că în uh, baza unei inițiative din partea domnului Nicola Sarkozy s-a creat o comisie care și chiar mi s-a cerut să particip uh, pentru ca alături de Chamillon, care este fost președinte al Casei de Economii și Consultațiuni franceze, să participăm la crearea unei eventuale bănci mediteraneene și a altor instrumente care să contribuie la soluționarea nevoilor de finanțare în această zonă. Prima întâlnire va avea loc pe 8 martie, deci este un pic prematur acum să ne apucăm să conturăm niște perspective pentru această comisie și, firește, nu uitați întâlnirea la vârf din 7 iunie, domnule președinte, ne propunem să avem cel puțin un raport interimar până atunci. Vă mulțumesc, domnule președinte, în câteva minute, iată ce ne propunem noi, dar vă stau la dispoziție în totalitate. beaucoup, c'était parfait. Mulțumesc, a fost foarte bun. Domnule Weber, aveți acum cuvântul. Merci, monsieur le président, monsieur le rapport. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, doamnelor și domnilor deputați, domnilor și domnilor. Întâi de toate, aș vrea să vă mulțumesc și eu pentru că m-ați invitat astăzi aici la această discuție foarte interesantă și strategică, fiindcă sperăm că secretariatul EMPA va fi curând uh, instaurat. Vreau să subliniez și să adaug câteva aspecte la intervenția anterioară. Pe plan instituțional, am să mă refer la finanțare. Adesea se spune și cred că această idee trebuie eliminată că Uniunea pentru Mediterană, uh, Parteneriatul pentru Mediteraneană, Parteneriatul pentru Vecinătate sunt niște chestiuni complexe și deloc coerente. Nu, cred că de fapt sunt niște aspecte complementare, până la urmă e vorba de niște activități logice. Am pornit de la procesul de la Barcelona deci am pornit de la procesul de la Barcelona în 95 cu cele trei parteneriate, apoi am dezvoltat ideea aceasta din ce în ce mai mult. În 2005 am avut planul de 5 ani în cadrul acelui proces de la Barcelona. Apoi am Uh, început cu politica de vecinătate, care este o uh, încercare de a uh, continua lucrurile făcute în procesul de la Barcelona pe baza achiului, cu niște idei suplimentare pe care le-am adoptat pe lângă abordarea regională, țară cu țară, adică fiecare poate să aleagă după cum dorește să se apropie de Uniunea Europeană și apoi s-a ajuns la Uniunea pentru Mediterana. Ce este până la urmă această Uniune? Este ca o mare păpușă rusească în care intră alte elemente și care nu este o invenție de la zero, este un concept care încearcă să dezvolte și să aprofundeze ideile și legăturile între aceste țări primul lucru care se poate constata la nivelul acestei uniuni este că perimetrul geografic este mai mare. Vorbim de 44 de țări față de 37 în politica de vecinătate. E important. De ce? Dacă ne gândim la mijloacele financiare europene care pot ajuta la punerea în aplicare a Uniunii, pentru Mediterana vedem că folosim instrumentul pentru vecinătate, dar și creditele de preaderare fiindcă există țări care fac parte din UPM și care sunt tratate din bugetul european în rubrica preaderare, în capitolul preaderare, de exemplu țările din fosta Iugoslavie sau Turcia și, de asemenea, putem merge mai departe pentru anumite țări care sunt incluse din UPM, cel puțin una, care, în cazul cărora este vorba de credite efective. perimetrul financiar de finanțare a proiectelor din perspectiva europeană este mai mare decât uh, era, ne gândeam inițial. Deci nu ne gândim doar la instrumentul de vecinătate pe plan politic, juridic, instituțional, dar tot din perspectiva financiară, putem spune că este o adevărată complementaritate între aceste activități, fiindcă proiectele care au fost identificate ca fiind priorități pentru UPM se regăsesc în politica de vecinătate sau în parteneriatul euromediteranean. Deci nu există o lipsă de compatibilitate sau o redundanță, ci există dorința de a aprofunda toate aceste eforturi. Este clar că la nivel financiar, baza mijlocelor europene este reprezentată de instrumentul de vecinătate. Domnul de Fontaineville va vorbi de mijloace considerabile care sunt uh, derivate de la BEI. În ceea ce privește bugetul european, cum știți, avem un instrument de vecinătate care prevede un uh, volum de 12 miliarde pe șapte ani și din acestea două treimi, 8 miliarde, se referă la uh, țările mediteranene. Și vă reamintesc, cum am mai spus, că în măsura în care aceste țări sunt sau vor fi asociate la aceste proiecte, trebuie adăugată o parte din mijloacele financiare care pot proveni din instrumentul de preaderare în măsura în care aceste țări uh, au legătură cu proiectele referitoare la UPM. Este clar că pachetul pentru aceste țări este comparabil cu cel pe care l-am menționat pentru politica de vecinătate și poate fi folosit pentru o parte a proiectelor UPM. Este important pentru că, spre deosebire de ideile care se vehiculează, mijloacele financiare care pot fi folosite în cadrul priorităților UPM, care sunt practic aceleași ca și cele din politica de vecinătate, chiar dacă uh, abordarea UPM este una de construire a Uniunii pe bază de proiecte, abordarea care a fost, de fapt, prevăzută în cadrul uh, dezvoltării pieței comune europene. Deci, chiar dacă așa stau lucrurile, mijloacele financiare există. Sunt ele suficiente? Evident, nu. Provocările cu care ne confruntăm sunt enorme. Capacitatea de absorție a acestor state din sudul și estul Mediteranei, care adesea, este adesea calificată ca fiind insuficientă. Nu cred că trebuie să fii foarte analitic pentru a înțelege că nevoile de investiții în infrastructură sunt uh, enorme, extrem de mari. Este evident, deci că nevoia există, trebuie doar să fie identificată atât în domeniul mediului, cât și al poluării și eliminarea acesteia și energiei. Deci nevoile există, sunt acolo și noi trebuie să găsim mijloacele pentru a axa creditele europene disponibile pe prioritățile UPM și de a aranja lucrurile astfel încât aceste mijloace să fie însoțite de mijloace suplimentare. Deci trebuie să găsim o inginerie financiară lucru condiționat de înființarea secretariatului UPM, care sperăm cu toții se va întâmpla în câteva săptămâni sau câteva luni la Barcelona. Deci este condiționat de înființarea acestui secretariat care va trebui să acționeze ca un fel de turn de control al activităților concrete din cadrul UPM. Deci, la nivel teoretic instituțional totul e bine, dar aspectele concrete sunt cele care sunt relevante și acum asta ne trebuie. Proiecte concrete care să se um, deruleze sub umbrela UPM cu mijloace financiare suplimentare care sigur vin de la bugetul european, dar și de la bugetele bilaterale ale statelor membre apoi din partea mediului privat, pe care îl putem implica prin intermediul acestor parteneriate public-private, cum, l-a spus colegul meu, cum a spus colegul de la BEI. Și este evident că pentru a mobiliza sumele necesare pentru investițiile enorme în infrastructură, trebuie să putem să uh, implicăm partea privată, dar pentru aceasta e nevoie de angajare politică, angajare publică și, de asemenea, crearea unei inginerii financiare suficient de clare pentru a permite o politică viabilă și care să poată fi promovată pe piață. Și, sigur, toate mijlocele băncii de dezvoltare sau de investiții, BEI sau băncile bilaterale cum este KEV în Germania sau AFD în Franța sau Agenția de Cooperare Spaniolă. Deci toate aceste mijloace și agenții de dezvoltare financiară care permit aceste construcții financiare sunt necesare pentru a putea face nevoilor imense care există. cum va fi abordată soluția la toate aceste nevoi pentru a fi reușită. Într-o primă etapă, cum am spus, trebuie cât de repede să se înființeze acest secretariat cu resurse financiare, umane și de experiență necesare, apoi de a da impulsul politic necesar acestui secretariat pentru ca activitatea de identificare, care deja a fost în mare parte inițiată sau chiar făcută, să continue și mai ales să înceapă să fie concret făcute aceste mecanisme financiare și de asemenea să se mobilizeze diferiți actori, fie că e vorba de actorul public uh, sau de instrumentul state, național al statelor membre, al băncilor și, sigur, sectorul privat. În aceste condiții, Evident, UPM-ul poate obține rezultate cât de curând. Nu este niciun motiv pentru care uh, să existe o întârziere fără îndoială putem folosi orice pretext imaginabil pentru a întârzia uh, activitatea concretă a UPM. Există niște evenimente la care ne putem gândi cu toții, care uneori pot să dea naștere la întârzieri sau să creeze bariere sau chiar să ducă la anularea de întâlniri. Dar eu vreau să remarc un lucru dat fiind că vorbim de politica de vecinătate. Parteneriatul estic a, iniți- a fost inițiat, funcționează, mai târziu decât UPM a fost inițiat și cred că e momentul ca toate părțile care uh, constituie UPM să se uite la ce se întâmplă în Est. În ceea ce ne privește, Comisia Europeană, noi suntem pentru o politică de vecinătate echilibrată și pentru noi acest lucru este important. Estul e la fel de important ca Sudul și Sudul ca Estul, dar trebuie să înțelegem că lucrurile evoluează mai repede spre est decât spre sud. Și totuși cine poate spune că în est există problema mai mici decât în sud. Am văzut cum e, stau lucrurile în Georgia, am văzut ce se întâmplă în Caucaz, puțin mai departe. Putem spune că aceste probleme nu sunt grave sau mai puțin de dificil de rezolvat decât cele din Mediterana? Am să închei cu această întrebare deschisă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Weber. Acum, pe ordinea de zi a întâlnirii noastre, avem domnul Peion care va lua cuvântul. Président, euh, Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Conteviu și domnului uh, Weber că au răspuns și au acceptat, de fapt, invitația pe care l-am lansat-o și le mulțumesc și pentru angajamentul pe care vi l-ați luat în uh, ceea ce ne-ați prezentat atitudinea și poziția Parlamentului European și când spun asta, de fapt, nu fac altceva decât să continuu concluzia dumneavoastră, domnule Weber, a fost aceea de a insista pe nevoia unei globalizări care să se realizeze în jurul marilor conglomerate regionale pentru a dezvolta Europa către sud, pentru a crea acest spațiu de prosperitate și de pace care reprezintă viitorul nostru. Știm și faptul că nu avem astăzi anumiți invitați, fapt, mai, uh, să spunem, proeminenți, va fi uh, rezolvat pe viitor, putem spune că nașterea Uniunii pentru Mediterana nu a fost simplă, însă cât de curând, în luna martie, mai exact, vom avea uh, un temei solid. În pregătirea întâlnirii la vârf din luna iunie, Parlamentul dorește să ofere anumite indicații și în același timp să demonstreze că sprijin atât demersul instituțional cât și demersul politic și în același timp sprijină și nevoia de a identifica măsurile de finanțare necesară, o chestiune de altfel foarte importantă și de a susține proiecte concrete. Cu voia dumneavoastră, domnule Fontenviv, aș avea patru întrebări pe care vi adresez direct. Dumneavoastră ați spus că sunteți principal investitor în zona mediteraneană, puteți uh, să ne prezentați o stare de fapt, să spunem, care este situația celorlalți investitori. Cu alte cuvinte, mă gândesc că se înregistrează o scădere relativă a investitorilor europene. Aș dori să vă întreb care este proporțional prezența țărilor uh, din Golf sau americanilor prin comparație cu prezența Uniunii Europene. În al doilea rând, Ați mai spus-o dumneavoastră că vă ocupați de coordonarea a trei dintre cele șase proiecte prioritare și în intervenția dumneavoastră n-ați soluționat această chestiune. Dacă ne puteți spune cam care este starea, în ce mod au evoluat proiectele concrete, care este calendarul prevăzut pentru acestea în materie de finanțare și, firește, cum sau lucrurile în materie de coordonare. Și, în al treilea rând, dumneavoastră ați spus la sfârșit, aproape din politețe, pentru că ați spus acest lucru în mod uh, personal, v-ați referit la un proiect mai vechi, chiar dacă dumneavoastră ați primit mandat chiar din partea președintelui, v-ați referit la un proiect de bancă euro V-aș ruga să ne dați oarece detalii și anume să ne spuneți care ar fi câștigul uh, un, existenței unei astfel de bănci euromediteranene și să ne spuneți și care ar fi motivele pentru care uh, anumite persoane și nu numai persoane, anumiți reprezentanți, destul de mult din câte știu, se opun aceste inițiative, mai ales în rândul european. europeni. Și o patra întrebare, știu însă că e o chestiune care preocupă pe mai mulți, v-aș ruga să ne semnalați în materie de investiții care ar fi factorii de blocaj care există și care ar fi posibilitățile de a soluționa această problemă în sensul că s-au lansat o serie de lucrări, există o adevărată cartă în acest sens a securizării investițiilor. Din punctul nostru de bancher, specialist în materie de bănci, vă rog să-mi spuneți care ar fi măsurile de luat. Domnule Weber, dumneavoastră ați spus uh, o serie de lucruri interesante, însă, dacă ar fi și timp printre rânduri ceea ce ați spus dumneavoastră, m-aș declara îngrijorat pentru că avem impresia, am impresia, cel puțin, sau noi aici în Parlament, că resursele financiare în acest moment uh, nu sunt cele corespunzătoare. Știți că poziția Parlamentului European, care deja a avut ocazia să se exprime pe această temă, este că uh, resursele, contribuția financiară a Uniunii trebuie să se facă fără a aduce atingere programului regional euro-mediteranean aflat în derulare. Așadar, în ce mod vom proceda în baza noilor perspective financiare dacă Așa cum a spus și dumneavoastră, bugetul este, după cum bine se știe, insuficient și cum vedeți dumneavoastră perspectivele financiare 2014-2020? Și, în al doilea rând, există o temere care se referă direct la secretatul General. Vă spuneam ceva mai devreme, într-o discuție privată, că am găsit acolo un semn rău pe care l-am putea discuta astăzi. E vorba de retribuția secretarului general, se, retribuția secretarului general adjunct și că se încearcă o renaționalizare a salariilor funcționarilor din secretarul general. Însă, la modul general, chiar dacă v-aș dori să-mi spuneți ce părere aveți, considerați că cele 10 milioane de, aur, de euro care sunt banii vehiculați pentru bugetul secretarului sunt suficienți și ce măsuri are de gând să ia Comisia și uh, cam care ar fi inițiativele, care ar fi alternativele în materie de finanțare posibile. Și, în sfârșit, dar nu în ultimul rând, pentru că dumneavoastră ne-ați prezentat această perspectivă istorică și noi suntem de acord că perspectiva perspectiva, ideea și evoluția acestui plin pentru Mediterana nu face altceva decât să continue ce s-a făcut până acum. Vă întreb în ce mod va fi organizat lucrul între Secretariatul General și Comisie și cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri pentru viitor. Vă mulțumesc amândurora uh, anticipat pentru a, că mi-a lămuriri în legătură cu subiect. Aveți cuvântul pentru răspunsuri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Deci mi-ați adresat patru întrebări ample, așa încât o să vă dau niște fragmente de răspunsuri și uh, dacă o să fie nevoie, uh, poate că o să continuăm și în afara reuniunii ca să vă ofer detalii suplimentare. Deci care sunt ceilalți investitori în zona mediteraneană? Uh, prin comparație cu Uniunea Europeană, Uniunea Europeană cu totul, adică cu agenții naționale, BEI, Comisie și așa mai departe. Cred că, în primul rând, ar trebui să... Um, că există, în primul rând, banii pe care îi trimit uh, lucrătorii uh, emigranți. Un lucru foarte important dacă ne gândim că principala sursă de finanțare o reprezintă emigranții veniți în Europa în mod deosebit, care trimit bani acasă în mod deosebit, uh, care intră în consum, de unde și dificultățile în materie de investiții, acești bani nu intră în investiții. O a doua sursă de investiții extrem de importantă și care este afectată, a fost afectată în 2009 și riscă să fie și în 2010, e vorba de investițiile străine directe momentul în care investițiile străine directe suferă, atunci și creșterea va avea de suferit în această zonă. În celelalte zone, în afara Uniunii Europene, deci care este importanța relativă a capitalelor din Golf sau din Statele Unite, ați întrebat Golful este un subiect recurent în dezbate, De fapt, însă, el uh, își concentrează capitalul în sectorul imobiliar făcând investiții mai puțin productive, mai puțin inovatoare, mm, prea puține IMM-uri sunt implicate și noi încercăm să canalizăm o parte a acestei finanțări uh, prin intermediul unei cooperări cu Banca Islamică de uh, finanțare, pentru că e mai greu pentru că pe ei nu interesează decât niște proiecte, să spunem, destul de mature. Pe americani îi interesează investițiile străine directe, însă sunt numai câteva țări pe care le vizează din punct de vedere politic, pentru că ele corespund, să spunem, unei alte, unui alt interes decât aceea de a susține IMM-urile din regiune. O a doua chestiune, legătură cu coordonarea celor trei priorități care ne-au fost încredințate în mare parte în mână Comisia Europeană, depoluarea Mediteranei. Aș putea spune că avem aici rezultate am uh, transmis chiar un studiu în legătură cu punctele critice ale poluării în Mediterana și a venit momentul să facem investiții în zonele industriale și în mod deosebit în porturi, acolo unde se impune să aplicăm norme de mediu care să fie comparabile cu cele pe care le avem în Europa, deci în nord, la nord de Mediterana. Este o muncă susținută de investiții până în 2010 este prevăzut, de aceea munca noastră în comun se și numește de altfel Orizont 2020, ceea ce privește depoluarea Mediteranei și țară după țară Iată, vom investi pentru depolarea co- uh, coastelor și pentru a asigura transporturi mai curate. Cât privește transporturile maritime și terestre, există o hartă a investițiilor prioritare recunoscută. Ea corespunde rețelor de transport europene din cadrul Uniunii Europene și uh, în acest moment trebuie să ne apucăm de realizarea progresivă a acestor axe și în ceea ce privește transportele terestre, cred că proiectul cel mai avansat uh, și când va avea loc întâlnirea la vârful europeană Maroc este proiectul de TGV Tanger-Kenitra și în ceea ce privește porturile există o raționalizare necesară a investițiilor către diferite porturi, astfel încât să nu existe un exces de investiții și în acest moment avem în proiect realizarea unui studiu în legătură cu platformele logistice eficace pentru ca portul din Mediterană să fie conectate la uh, uh, spațiul continental, astfel încât să avem niște transferuri modale care să nu aducă atingere mediului și să fie cât se poate de eficace. M-ați mai întrebat, mi a cerut să fac un comentariu în legătură cu Banca Euromediteraneană, fără să mă refer la comisie. Bun, de ce nu există astăzi această bancă? care ar fi câștigul unei astfel de bănci, care ar fi dezavantajele și motivele pentru care nu s-a creat până acum. Câștigul ar fi că ea este um, pentru statele europene o modalitate prin care ele pot avea aceleași drepturi și aceleași obligații în relația cu țările europene și în același timp le-ar permite, să spunem, să emite obligații, obligațiuni în monedă locală și să lucreze împreună Uh, chiar sub controlul țărilor europene și țărilor mediteranene. Este vorba o, de o chestiune de însușire a acestei probleme și de bună reprezentare a țărilor mediteranene. Deci acest proiect nu s-a finalizat până astăzi, din două motive diferite, însă extrem de importante, care nu reprezintă poziția fiecăruia. Odată trebuie să demonstrăm că acest lucru nu ar fi un, uh, un cost exagerat, un cost suplimentar care să nu justifice nevoile pieței, deci ar fi o problemă a costurilor, și o a doua problemă diferită ar fi aceea de a avea siguranța că un astfel de instituție ar uh, oferi noi fonduri. Deci, dacă ideea este numai să se ofere un pachet bugetar suplimentar deja, care, uh, care se adaugă unui pachet deja existent, atunci nu văd care este câștigul. Dacă, pe de altă parte, facem acest lucru fie pentru a atrage capitalul public suplimentare, fie pentru a atrage capitalul privat suplimentare, în acel moment, sigur că e un alt subiect de discuție. A patra noastră întrebare se referea la o analiză mai degrabă economică a blocării investițiilor. Primul motiv la care m-aș gândi este că fiecare dintre aceste țări este mult prea mică pentru a putea atrage investiții majore. Deci, nevoia despre care de altfel vorbește și un european, nevoia unei regionalizări este cât se poate de pronunțată și uh, firește că e mai puțin clar pentru Egipt decât pentru celelalte țări, pentru că piața internă acolo este cea mai mare, însă pentru fiecare dintre aceste țări, regionalizarea în zona de sud, la sud de Mediterana, este primul obstacol uh, în calea investițiilor străine. Un al doilea obstacol um, e din cauza crizei financiare pe care o cunoaștem, pe care am traversat-o și poate că încă o mai traversăm. E vorba de riscul de schimb, de schimbare. Să te apuci acum să investești într-o țară unde nu știi dacă rata de schimb între euro și moneda de referință a nu cumva uh, va ajunge să evolueze în, în condiții mult mai mari, adică să afecteze rata de rentabilitate a acelor investiții, reprezintă în sine un obstacol. Un al treilea motiv, care mi se pare și el extrem de important, nici una dintre aceste țări nu a reușit până în prezent să facă o modernizare financiară prin comparație cu ceea ce s-a întâmplat în cadrul Uniunii Europene, și acest lucru înseamnă că, în total, economiile care s-au făcut în uh, țările din metal și care s-au făcut în lichidități nu s-au transformat în investiții pe termen lung, tocmai de teamă că nu se știe ce se va întâmpla cu aceste transferuri, nu se știe în ce mod Banca Europeană de Investiții, care este cea mai bine cotată de agenție de rating cu uh, AAA, AAA, cum se va comporta în afara casei de economie și conservațiuni din Maroc, nu prea există instituții financiare care să se apuce să transforme aceste economii lichide într-o investiție durabilă. Iată foarte pe scurt cei trei factori care, după părerea mea, împiedică investițiile majore. <clears throat> monsieur rapporteur, sur votre... Domnule raportor, cu privire la prima dumneavoastră întrebare, dacă există mijloace financiare, este clar că trebuie să ne punem de acord cu privire la pachetul financiar pe care îl cunoașteți pentru EMP. Există niște mecanisme financiare care trebuie să fie avute în vedere. Evident, nu trebuie să, nu dorim să încălcăm regulile și se cunoaște care sunt uh, fondurile disponibile la nivel european pentru vecinătate sau UMP sau restul. În ceea ce privește statele membre și agențiile acestea bilaterale și creditul de dezvoltare pentru Mediterană, întrebarea este evident aceeași și ei funcționează în cadrul unui pachet stabilit și cred că în situația crizei financiare actuale și a impactului acestea asupra țărilor noastre și știm că impactul este mare în ceea ce privește deficitul bugetar și al datoriei publice, aceștia nu sunt factori favorabili pentru a găsi mijloace suplimentare de finanțare în următoarele luni sau chiar în următorii ani. <coughs> La nivelul băncilor, BEI are un mandat exterior care va fi revizuit în curând și sperăm că va, nivelul financiar va fi crescut, cel puțin noi, Uniunea Europeană, speră asta și sperăm că și statele membre. Însă, evident, este un instrument foarte important și util și trebuie să vină instrumente financiare și din partea altor actori multilaterali, cum ar fi Banca Mondială, Banca Africană pentru Dezvoltare sau alte instituții bilaterale, KEV, AFD, eh, pe care le a mai menționat, Agenția Spaniolă și așa mai departe, fiindcă există aceste nevoi și toată lumea trebuie să lucreze împreună. Am și obținut succes în acest sens cu BEI și cu colegii de la celelalte bănci naționale și internaționale fie că aceste succese s-au produs prin intermediul instrumentului de vecinătate, așa cum am spus, cu FDE, BEI și KFD, am reușit să finanțăm peste 5.000 uh, de miliarde de asistență în câteva luni, reunând toate mijloacele. Deci asta este calea de urmat pe care va trebui să o continuăm și pe viitor. Acestea fiind spuse, mijloacele financiare actuale sunt limitate, e clar, și nevoile sunt foarte mari. Și de aceea trebuie să se mobilizeze cât mai repede posibil prin sisteme de mecanisme financiare uh, sectorul privat. Domnul Fontenviv a spus acest lucru. Evident, sectorul privat nu are vocație de mecena. Trebuie să le garantăm că investițiile pe care le vor face sunt sigure și sunt rentabile. Dar pentru asta, evident, trebuie să avem niște, să avem o piață mare, nu o piață de câteva milioane de locuitori. Trebuie de asemenea să se garanteze siguranța juridică acestor investiții prin intermediul unei guvernanțe comerciale și juridice adecvate care să protejeze investițiile făcute atât la nivel juridic cât și la nivel fizic și financiar și așa mai departe. Toate aceste lucruri funcționează împreună și trebuie să fie puse în aplicare gradual. În ceea ce privește finanțarea pe viitor a Uniunii, Perspectivele financiare 2014-2020 constituie un subiect pe care l-ați început și îl veți continua practic, evident, în următoarele luni și în următorul uh, an. Și în această situație, cu toții suntem confruntați cu, aceleași, uh, cu aceleași circunstanțe, știm că nu este o perioadă favorabilă, însă prioritatea rămâne pe plan politic. Și statele membre și Parlamentul consideră că vecinătatea Est-Sud și deci și UPM merită o atenție specială și din acest motiv, instituțiile și printre acestea dumneavoastră ca autoritate bugetară aveți un rol important de jucat, deci instituțiile trebuie să traducă aceste priorități în fapte, în cifre și în previziuni financiare. În ceea ce privește secretarul general, 10 milioane de euro sunt suficiente? Depinde, depinde de perimetrul acțiunilor. Din punct de vedere pur personal, problema de a crea noi instituții uh, comportă niște probleme concrete de personal, juridice, de înființare, de sediu, uh, aș putea să fiu cinic și să spun că nu avem idei, creăm o structură, fiindcă atunci e nevoie de mult timp ca să se ajungă la ceva și putem să-l pierdem fără a face nimic. Acestea fiind spuse, cred că ce se întâmplă este util, indispensabil, dar trebuie să trecem și la fapte. Și pentru asta avem nevoie de un buget de funcționare adecvat și de un buget operațional minim, fiindcă inginerie financiară, studierea uh, finanțării proiectelor nu se poate face decât pe pe bază de expertiză. Expertiza înseamnă expert studii care costă. Deci trebuie să existe un buget anual minim pentru a putea face acest lucru. Dacă nu vom avea o structură goală care sună gol și nu funcționează. Deci trebuie să luăm în considerare toate aceste structuri, uh, dar să le și dotăm cu mijloacele financiare necesare. Și de aceea spun că 10 milioane probabil e just în acest cadru. Cum va contribui comisia? Va contribui, dat fiind că s-a hotărât că își va aduce participarea în funcție de partea din buget. Înainte să stabilim, sigur, pachetul financiar, trebuie să vedem la ce contribuim. Eu cred că este normal uh, să se consideră că va exista un aport al tuturor părților, pentru că dacă oamenii doresc să investească și să arete importanța politică dată proiectului, trebuie cel puțin să se implice la un minim necesar. Nu spunem că toată lumea trebuie să dea la fel, știm cu toții că sunt partenerii noștri mediteraneani și de aceea îi ajutăm deci nu toată lumea va uh, participa cu aceleași sume, acestea vor varia după uh, mărimea fiecăruia, dar toată lumea trebuie să uh, bage mâna în pungă și să arate că este gata să se implice, să facă eforturi pentru a permite dezvoltarea UPM-ului. Trebuie ca fiecare să își financeze proprii funcționari sau personalul detașat la nivelul secretariatului. Ca manager, eu aș spune că dacă lucrurile se complică prea tare, nu mai funcționează. Și dacă le ținem simple, e mai bine. Dacă aș avea o astfel de structură, eu aș vrea să plătesc oamenii cu aceleași sume pentru aceeași muncă, e normal, fiindcă doar așa pot exista relații cordiale și în al doilea rând aș vrea să gestionez eu fondurile financiare și nu să le spun funcționarilor că trebuie să aștepte să fie plătiți unii în timp ce alții sunt plătiți fără probleme. E vorba de niște chestii de bun simț, știu că le-am simplificat prea mult, dar e vorba de niște aspecte practice pe care nu trebuie să le scăpăm din vedere. Dacă vrem ca oamenii să poată lucra, trebuie să aibă o situație, o siguranță cotidiană. Deci, da, secretariat, da, să fie operațional, uh, dar pentru asta are nevoie de un buget și mijloace financiare care să-i permite să-și desfășoare activitatea, uh, inclusiv la nivel operațional. Mulțumesc, domnule Weber. Uh, îmi cer scuze, spune domnul Weber, am uitat să răspund la o întrebare. Îmi cer scuze, domnule președinte. câteva cuvinte. Organizarea muncii între comisie și secretariat. Pentru mine este clar, dacă dorim să lucrăm împreună, secretariatul de la Barcelona și comisia, evident, este la Bruxelles, trebuie să existe elemente de legătură între cele două structuri, cineva de la Comisie la Barcelona și, în mod normal, e vorba de un secretariat operațional, dar care are și rol politic și trebuie să fie cel puțin doi specialiști, unul operațional și unul politic, fiindcă um, aspectele practice și aspectele ministeriale sunt diferite și de aceea trebuie fiecare să aibă specialistul său. Părerea mea personală și este doar părere personală, dacă întrebăm instituția, sigur o să spună nici vorbă două persoane, dar după părerea mea ar trebui să fie două persoane de la secretariat la Bruxelles. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Acum începem uh, discuțiile și întrebările. Am să încep cu o întrebare din partea mea referitoare la schimbările climatice. Care ar putea să fie consecințele schimbărilor climatice asupra zonei mediterane. Aceasta este o primă întrebare. Acum mai punem câteva întrebări. Domnul Pier Antonio Panțeri. Cât timp am la dispoziție, domnule președinte? 45 de minute. Niște considerente foarte scurte. Și apoi, oaspeții noștri vor alege dacă se ne răspundă sau nu. Ați spus niște lucruri foarte interesante, dar cred că în ciuda eforturilor care sunt făcute, cadrul nu este unul uh, pozitiv. Evident, există progrese din punct de vedere al legăturilor bilaterale, economice. Multe state din regiune au înregistrat creștere economice mai bune decât se prevăzut, dar cadrul de referință e puțin încurajator și cred că rezultatele obținute de până acum sunt înșelătoare adesea și impresia pe care multe state din regiunea EU Euromed o dau este că au pierdut trenul redresării economice sau dacă nu, îl, cu greu reușesc să-l prindă și au fost depășite de alte țări. Cred că ar fi bine să luăm notă și de aceste dificultăți. E suficient să ne referim la acest proces de la Barcelona și să înțelegem că îl sărbătorim de 15 ani și totuși obiectivele uh, care au fost subliniate nu au fost în mare parte îndeplinite și încă nici azi nu se îndeplinesc condițiile pentru o redresare. Trebuie să înțelegem care este ponderea importantă în acest proces. Știu că asta nu este tema audierii noștri, dar Orientul Mijlociu, Liban, războiul rece între Algeria și Maroc, toate aceste lucruri au un impact puternic asupra procesului. Există state care sunt uh, divizate între ele. Dumneavoastră ați vorbit de nevoia regionalizării. S-a înregistrat, uh, s-au înregistrat progrese, mă gândesc Mercosur, Asia și totuși nu am reușit să avem un plan de cooperare regionalizat. Problema ține de aceste țări, dar și de Europa. Dacă dorim să existe o, un minim de stabilitate și de dezvoltare economică, trebuie să ne ocupăm de ele. Un alt motiv la care trebuie să ne gândim. Noi negociem în mod separat cu aceste state și Uniunea Europeană este pe o poziție avantajată. Există acorduri neechilibrate și multe state acuză în mod întemeiat Europa că încearcă să profite de aceste acorduri bilaterale, lucru care va duce la creșterea costurilor datorită nereușirea integrării economice acestor state. Și mai sunt și cauze pe care trebuie să le avem în vedere de altă natură. Domnul Leveda a spus că problemele din estul Europei sunt importante, fără îndoială sunt importante, dar impresia pe care mi-am format-o eu în acești ultimi ani este că Europa și-a axat interesul către Balcan și partea de est Europei și nu Mediterana. Problema nu e doar de resurse, ci și de capacitatea de a înțelege lucrurile care se vor permite pe viitor. Și aici închei spunând că Europa s-a bazat întâi de toate pe două aspecte principale în ceea ce privește aceste stări, Terorizări, terorismul islamic și imigrația. Și pe asta ne-am bazat ipotezele de finanțare, asistență tehnică, presiuni politice moderate exercitate asupra acestor state, lucruri pe care le-am făcut și au demonstrat că funcționează și în Balcanii de Vest și în parteneriatul estic. Dar în cazul de care discutăm noi, nu par ca lucrurile să funcționeze. Eh, trebuie să avem în vedere care sunt interesele statelor membre UE și, evident, există și o insuficiență de resurse financiare, cum s-a spus aici. Dar toate aceste lucruri au influențat negativ și subliniez acest lucru. Toate aceste state, dacă nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ și încă negativ puternic în regiune. Săptămâna trecută am fost eh, în vizită eh, și am observat acest lucru și de aceea pun o întrebare clatică. Poate ar trebui să avem o viziune mult mai amplă, care să fie relevantă pentru dumneavoastră, uh, care vă ocupați de aspectele financiare, dar care să intereseze și uh, elementele politice și instituționale europene. Mulțumesc, domnul Francesco Milan Mon, acum. Eu celebro mucho că, este, que ustedes estén hoy aquí con los... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că ați venit la reuniunea noastră pentru a discuta despre un spațiu atât de important pentru Uniunea Europeană, dar și pentru statele riverane Mării Mediteraneene din Nord. Eu, în calitate de spaniol, cunosc această chestiune foarte bine. De fapt, vreau să fiu succint și să adresez două întrebări. Ați discutat deja despre secretariat. E bine, aș avea o întrebare legată de această chestiune. Ce părere aveți? Ce probleme ar putea fi soluționate prin intermediul secretariatului? Care ar fi avantajele acestuia? Care ar fi avantajele acestui secretariat care, din păcate, iată, nu știu cum să spun, este blocat și nu va fi operațional în viitorul apropiat. Deci care va fi avantajul adus de acesta? Dumneavoastră a spus că este indispensabil acesta. Ei bine, există și un care scepticism legat de modul în care acesta va funcționa. Ei bine, aș dori să aud de la dumneavoastră de ce este atât de necesar acest secretariat, care sunt beneficiile pe care le aduce acesta. Și domnul Fonten a menționat și regionalizarea, respectiv colaborarea sud-sud și formele de investiții care pot să apară acolo. Ei bine, sigur, acestea sunt uh, absolut indispensabile, dar și aici uh, acestea sunt relaționate cu o oarecare doză de scepticism, pentru că discutăm despre autostrăzi sud-sud, uh, uh, în care să... dar o autostradă care nu poate să treacă granița dintre Maroc și Algeria. Deci, ce ar trebui să facem pentru că această colaborare între Sud și Sud să devină realitate, să nu fie doar o chimeră? Mulțumesc, spune președintele. Eh, merci. Doamna Benarab are cuvântul. Mulțumesc. Având în vedere că ne aflăm într-o criză economică și energetică, aș dori să spun că una dintre mizele pentru Uniunea Europeană este aceea de a încerca să renunțăm la energia pe de combustibil fosibil pentru a îndrepta pe, către energiile eh, regenerabile drama de la Cernobil și studiile cu privire la efectele asupra sănătății persoanelor care trăiesc în apropierea centralelor nucleare ne-au arătat că energia nucleară nu este una curată care poate să fie considerată energie regenerabilă. Dacă ținem cont mai mult decât atât că dezvoltarea sectorului nuclear civil ar putea să ducă către uh, sectorul nuclear militar și dacă ținem cont de faptul că Iranul a fost somat să oprească dezvoltarea unor astfel de tehnologie, o poziție susținută cu fermez de Israel, care și ea, la rândul ei, această țară deține arma nucleară și care nu a semnat tratul de neproliferare. Considerăm că singura soluție pentru a evita o escaladare a cursei în armărilor nucleare ar fi că dacă țările se simt amenințate, acestea vor uh, dori să se și apere. Singura soluție ar, pentru a evita să avem această escaladare ar fi să acționăm pentru o zonă Euromed complet denuclearizată. Dacă țările europene și în mod deosebit Franța vor continua să vândă și să promoveze aceste tehnologii, atunci ne îndreptăm către o catastrofă și vom mm, lăsa să se creeze un stoc de deșeuri nucleare cancerigene pentru generațiile viitoare. Mâine copiii noștri ne vor arăta cu dreptul și vor avea dreptate. Va fi însă prea târziu. Așadar, Trebuie să uh, facem acest pas, acest punct de cotitură și să renunțăm la energia nucleară. Care sunt finanțele prevăzute pentru dezvoltarea energiilor regenerabile în cadrul acestui proiect uh, pentru Mediterană și care sunt tipurile de proiecte care au fost deja prevăzute? Mulțumesc! Merci. Alors, euh, la collègue Marielle de Sarnez. Eh, Mersi beaucoup. Doamna de Sarnes, mulțumesc foarte mult. Aș dori să revin și eu asupra acestei probleme a energiei, poate într-o altă perspectivă, totuși. Cred că gestionarea în comun a apei, spre exemplu, pentru toate aceste țări din Sud, este o gestionare primordială, deoarece poate, la nivel politic, să creeze o serie de coagulări care nu s-ar putea realiza dacă ne menține strict în plan politic. Deci cred că această chestiune e primordială. În ceea ce privește energia, aceasta este una esențială și, din acest punct de vedere, aș dori să știu care este părerea dumneavoastră a Mândurora. Uh, cu privire la operațiunea Desertec. E vorba de mai multe sute de miliarde de euro, cred, de investiții și cred că cifre undeva la 40 de miliarde, poate că mă înșel, și care se referă la câteva zeci de mii de uh, metri pătrați de panouri solare care se fi instalate în Sahara. Cred Spuneam că această problemă este una politică majoră, firește că se pune problema finanțării, însă se pune și problema filozofiei uh, care stă la bază. Vom găsi oare investitori și o să, să zicem, europeni, mare parte pentru a finanța acest proiect, chiar dacă sunt un pic ironică, și anume să producem energie acolo și această electricitate să fie transferată către noi, europenii, sau suntem în stare să identificăm investiții în Sud, cu investitori din Sud, sau poate investitori mai puțin interesați, dacă s-ar putea, dacă se poate așa ceva în lumea în care trăim, astfel încât acest proiect imens numit Desert Tech să fie unul, în primul rând, să servească aceste regiuni din sudul Mediteranei și care să contribuie în principal la dezvoltarea acestei regiuni a mapamondului înainte de a contribui la dezvoltarea regiunilor europene. Grazie. L'ultimo intervento la... Mulțumesc ultima intervenție, uh, Jarnacu, și apoi dăm din nou cuvântul domnului raportor pe Ion. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit lucruri care ne interesează foarte mult. Am ascultat și comentariul cu privire la potențialul succes sau insucces al, UTM, al UPM. Ei bine, eu cred că dacă tot se face o uh, evaluare a rostului acestui program, atunci ar trebui să aruncăm o privire uh, asupra faptului dacă uh, statele au fost uh, au avut succes sau nu au avut succes în demersurile lor și atunci am vedea foarte clar ce se întâmplă. Toate aceste programe au un anumit scop și anume um, se pune întrebarea, este scopul ca banii care sunt investiți să fie mai apoi uh, și valorificați în vreun mod sau este vorba de simpla ajutorare a acestor state? E bine, și atunci se pune întrebarea, ajutăm noi aceste state când vine vorba de uh, dezvoltarea democrației, când vine vorba de implicarea cetățenilor în viața politică, când vine vorba despre participarea femeilor activ la viața socială? Ei bine, este oare vorba despre toate aceste lucruri când discutăm despre Uniunea pentru Mediterana? Pentru că, domnule președinte, eu uh, aș dori să adresez în acest sens o întrebare vorbitorilor noștri. Am impresia că ajutorul furnizat oricărei țări din lume, ajutor furnizat din Europa, este condiționat. Există anumite precondiții și anume acelea că uh, guvernele care sunt finanțate la urma urmei nu sunt finanțate pentru traficul cu droguri, pentru traficul ilegal și așa mai departe, ci pentru dezvoltare. Asta se întâmplă și în spațiul islamic, asta se întâmplă și în spațiul mediteranean. Ei bine, trebuie să vedem puțin ce se întâmplă aici. De exemplu, în Egipt, ce putem conchide dacă ne uităm la Egipt? Există mai bine de 300 de colegii, există mai bine de 300 de uh, instituții care uh, sunt finanțate de stat, dar există și o serie de alte instituții care sunt finanțate din alte surse și atunci trebuie să vedem, vrem să ajutăm aceste state uh, în uh, ideea democratizării sau este pur și simplu un interes financiar la mijloc, este o afacere în adevăratul sens al cuvântului, o tranzacție. Mulțumesc. Relatore. Am să întreb acum pe domnul raportor să ne spună dacă poate interveni acum sau după intervențiile experților. După. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin a răspunde la ultima întrebare sau la ultima remarcă. Am trecut prin 18 luni de evaluări și cu raportul consultanților veți, um, care ne-au evaluat sub privirea binevoitoare a Comisiei Europene, uneori privire critică, veți avea acest rezultat. Avem Comitetul Înțelepților care a prezidat această activitate și iată aveți toate elementele pentru a lua deciziile politice pe care le doriți și să stabiliți orientările pe care le aveți pentru noi. De aceea spun că aveți această bază care vă stă la dispoziție. O a doua remarcă referitoare la, referitoare la regionalizarea necesară pe care am menționat-o și la cooperarea sud-sud cred că aceste lucruri sunt esențiale în proiectele noastre. E vorba de niște aspecte foarte concrete. E vorba despre a lucra cu un actor egiptean care a realizat prima simetrie privată în Algeria. E vorba de actor financiar tunizieni care exportă și în, în Maroc și încearcă să facă asta și în Algeria, deci exportă cunoștințele lor financiare. Și între Ramallah și Ierusalim se susține cooperarea în sectorul electric și uh, vom semna foarte curând cu autoritatea palestiniană și mai târziu cu uh, Uh, autoritatea omologă din Israel uh, acest lucru. Deci vom semna în curând. Deci când vorbesc despre integrare, mă refer la niște aspecte concrete care se pot regăsi la un moment dat în infrastructuri, dar uh, zi cu zi se găsesc în proiecte pentru transferul de tehnologie asupra cărora insistăm. Și acum întrebarea de ordin general care a fost pusă de mai multe ori cu privire la energie și schimbări climatice pentru a avea o intervenție logică în sudul Mediteranei, acesta este un subiect extrem de important, cel mai important. Raportul Comsur propune ca 2 miliarde de euro care au fost plasați în rezervă pentru revizionarea pe termen mediu a mandatului BEI propune să se aloce toate aceste fonduri, deci toate cele 2 miliarde de euro, acestui sector, lupta împotriva schimbărilor climatice și adaptarea necesară în domeniul energetic. Suntem de acord, sprijinim această idee, dar sigur dumneavoastră hotărâți. Ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă că va exista o părtinire tehnologică. N-am să mă pronunț în ceea ce privește aspectele de securitate în domeniul nuclear, fiindcă îmi depășesc uh, competențele, competențele BEI. Asta înseamnă că mâine, poate, vom finanța o centrală nucleară în Iordania. De ce? Uh, este posibil juridic și politic în cadrul Uniunii Europene acest lucru. Ați adoptat o politică energetică europeană care lasă fiecărui stat membru responsabilitatea mixului energetic și dacă da, de ce să interzicem acest lucru țărilor din Sud? Dacă acest lucru e posibil în cadrul Uniunii. La nivelul BEI am adoptat exact aceeași Uniune pentru Sud ca în cadrul UE. Fiecare stat își hotărăște mixul energetic și ponderea diferitelor tipuri tipuri de energie și noi încurajăm dezvoltarea de energii regenerabile cu niște obiective foarte ambițioase. Planul Desertec, doamna Desarnez l-a menționat, este o viziune pe termen foarte lung care, de fapt, este un fel de uh, Uniunea pentru Mediterana la pătrat. Am invitat la Luxemburg toate părțile din Desertec pentru a lucra împreună uh, astfel încât să nu punem în opoziție diferitele tehnologii. Acest lucru pune probleme mari. Ați menționat aici problema apei. Dacă avem kilometri pătrați de suprafețe fotovoltaice, acestea vor trebui curățate pentru a funcționa eficient. Dacă există o producție mare, trebuie să creștem și capacitatea de export energetică din sudul Mediteranei către Europa nu pentru a lua resursele solare din sud și să le dăm Europei, ci pentru a uh, face proiectele de generare de energie pe bază solară să fie viabile Altfel, acestea nu ar funcționa în sudul Mediteranei pentru că tarifele pentru energie electrică pe care consumatorii sunt pregătiți să le plătească în toate țările din sudul Mediteranei, cu excepția Israelului, sunt mult, mult mai scăzute uh, față de pragul actual de rentabilitate pentru dezvoltarea, generarea de energie solară. Îmi închei uh, intervenția referitoare la primul punct spunând că autoritățile competente din țările din sudul Mediteranei trebuie să-și asume acest lucru. Țările care reprezintă vârful de lance, intervine domnul președinte. Dragi colegi, vă rog puțin respect față de uh, vorbitor. Deci, țara care este vârful de lance este Marocul, care tocmai a creat o nouă agenție special pentru generarea de energie solară și noi uh, urmează să încheiem un parteneriat cu această nouă um, agenție de generare a energiei solare din Maroc pentru a transfera această tehnologie și pentru a face ca investițiile să fie fiabile. Da, domnule președinte, dacă tot timpul ne presează, haideți să fiu și eu destul de concis și să ofer câteva răspunsuri în legătură cu întrebarea adresată, v-ați referit la schimbările climatice, însă voi încerca să ating și subiecte ridicate doamna Benarab, doamna Sanez și, mă rog, colegele dumnealor, în legătură cu energiile regenerabile, în legătură cu uh, protecția mediului și în legătură cu, mă rog, tot ce ține de fapt de schimbările climatice, pentru că lucrurile au legătură între ele. Aș spune foarte pe scurt că una dintre axele foarte importante de dezvoltare a proiectelor Uniunii pentru Mediterana o reprezintă tocmai aceasta, și anume energiile regenerabile, mediul și modul în care interacționăm cu mediul. Există nevoi foarte mari, există însă și un potențial foarte mare și pentru că Până la urmă e bine să fii și un bun samaritean în același timp e bine și să lucrezi în interesul comun al tuturor părților. Mi se pare că există aici un potențial de piață imens pe care l-am putea exploata în bine tuturor țărilor membre și întreprinderilor europene și în același timp în binele, spre binele partenerilor noștri mediteraneni în cadrul unui parteneriat. Și e clar că acesta este și viitorul întreprinderilor noastre și e vorba și de partea cea mai modernă, e vorba de tehnologia cea mai uh, avansată, mai progresistă din acest punct de vedere și și acesta este una dintre mize în toate aceste proiecte. Acesta este motivul pentru care și cu asta ajung la ceea ce spunea ceva mai devreme domnul Panzeri, cred că nu trebuie să ne temem că există un dezinteres al anumitor state membre în legătură cu uh, frontul de sud, cu partea de sud și că atenția este concentrată strict către est. Cred că logica ne obligă să ne concentrăm ca Uniune Europeană către ceea ce reprezintă sfidările majore, care sunt atât în est cât și în sud și lucrurile se leagă între ele. Și imigrația, și mediul, și energia, toate acestea sunt probleme cu care ne confruntăm în fiecare zi. Vedem că ele nu au frontiere și în momentul în care economiile sunt interconectate, la nivelul în care sunt, fie că e vorba de Franța, Germania și Italia, sau Regatul Unit și alte țări, Spania și așa mai departe, și aș putea acum să trec în revistă toate statele membre, și când ne aflăm într-o astfel de situație de interdependență energetică și industrială în ceea ce privește serviciile economice, economice, strategice și așa mai departe, și în ceea ce privește problemele de mediu, este absolut evident că ar trebui să fim naivi, dacă nu chiar săraci cu Duhul, ca uh, să uh, dăm dovadă de dezinteres fiind noi în nord față de ce se întâmplă în sud și pe de altă parte fiind noi în sud, dacă am fi în sud, să nu ne interesează ce se întâmplă în uh, nord și în, uh, în est. Deci spuneam că este o mare interdependență, deci toate dificultățile sunt aceleași și pentru țările din sud și pentru țările din nord, Germania și așa mai departe. Sigur că țările din sud se orientează de obicei către Mediteraneană, zona mediteraneană, însă Până la urmă, asta este filozofia politicii de vecinătate. Avem interese strategice, de stabilitate economică, interese generale, atât către est, cât și către sud. Și ce spune doamna Ianacu acum? Uh, E vorba de evaluarea programelor existente. Stați liniștită, doamnă, toate programele europene și cele ale Comisiei și cele ale BEI sunt evaluate periodic și aceste evaluări sunt publicate și pot fi consultate de public, deci firește și de către Parlament pe site-ul internet al Comisiei Specializate, Comisiei de Resort. E vorba de studii făcute de către birouri de evaluare independente care firește că nu sunt influențate de către cei care Uh, au participat la aceste evaluări. Firește că ceea ce s-a făcut în țările din zona mediteraneană și nu e neapărat uh, perfect, e câteva de perfectibil și asta e de înțeles și cred că rezultatele uh, politicii euromediteraneene și a procesului de la Barcelona, pentru că trebuie să vă spun că eu unul în calitate de practician, în calitate de om cu experiență în practică de am de zile în domeniul metrane și asta din anii 96 și tocmai de la Barcelona, întotdeauna mă mir să văd cât de mult se neglijează ceea ce s-a făcut deja. E foarte simplu să critici ce s-a făcut. Procesul de la Barcelona, din punctul meu de vedere, este un succes. Firește că totul depinde de ambițiile pe care le avem prin comparație cu ceea ce am dorit să realizăm. Dacă cineva s-a gândit că procesul de la Barcelona o să permită să instalăm pacea în, în Orientul uh, Mijlociu, atunci e un eșec. Dar nu putem fi atât de naivi încât să credem că pacea este rezultatul unui proces economic, social și cultural, gen procesul de la Barcelona. Este evident că acest proces a contribuit la un proces permanent, practic tot, un proces în care toată lumea trebuie să vorbească și în ciuda rezultatelor de la Barcelona din 33 trei puncte de vedere, rezultatele sunt apreciabile. Dacă vom fixa obiective prea importante pentru orice fel de proces, pentru nord, pentru est, pentru sud, atunci vom fi automat dezamăgiți de rezultate. Cred că trebuie să dăm dovadă de foarte mult pragmatism. Presul la Barcelona este un succes, sigur că trebuie să le relansăm, să mergem mai departe și cred că trebuie să mergem înainte. Cât privește secretariatul, de ce este necesar? Păi cred că asta reiese din tot ceea ce am spus și, dragă domnule Milano, Uh, pot să vă spun că secretariatul este necesar tocmai pentru că există un loc unde se regăsește toată lumea la modul concret. La nivelul regional avem UPM, toate părțile din una pentru metraneană sunt de multe ori participă la reuni ministeriale periodice, însă acest lucru nu se întâmplă în mod constant, așa încât secretariatul este spațiul fizic al Uniunii pentru Mediterana, unde lucrurile sunt tratate în mod constant și fiind secretariat, pentru că așa se cheamă, exact asta face, asigură legătura și, un alt lucru foarte important, este capabil să facă o gestionare financiară a tuturor proiectelor cu toate finanțările eh, de oriunde ar fi ele atrase. Bine, mulțumesc. Și acum, o uh, ultimă intervenție, dăm cuvântul domnului Pelion. O întrebare adresată raportorului. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, dragi colegi, pentru întrebările adresate, pentru observația dumneavoastră. Vă mulțumesc, de fapt, amândurora pentru lămuririle și analiza făcută. Aș dori să mă opresc asupra trei puncte. Aș dori să continu cele spuse de colegul Panzeri și să vă spun că Tocmai pentru că nu ne permitem să eșuăm, tocmai din acest motiv trebuie să demonstrăm foarte clar voința Parlamentului European de a însoți și de a se implica în acest proces al Uniunii pentru Mediterana. Este o miză economică, este o miză geostrategică și pentru noi este și o miză culturală. Europa poate foarte bine să privească Sudul strict prin perspectiva imigrației. Dacă așa va fi, este o Europa incapabilă care nu va avea niciun rol în procesul de globalizare. Și n-aș vrea ca, să spunem, acest ambianță, ca, parcă am fi la gara aici, unde unii deputați, să spunem, și-au exprimat reținele, uh, n-aș vrea ca din acest motiv Parlamentul să nu-și exercite responsabilitatea. Parlamentul va face acest lucru. O a doua observație este că avem o problemă de filozofie politică. Dumneavoastră ați vorbit de Secretariatul General. Toți cei care se preocupă de procesul de pace în Orientul Mijlociu ar trebui să rețină că în acest Secretariat General vedem cum se reunesc israelienii uh, izraelienii și palestinienii. Și de îndată ce ne strâmbăm, dacă tot ne strâmbăm, am putea din când în când totuși să mai salutăm și progresele importante care se realizează mai cred că mai avem o altă filozofie pe care o putem adopta și chiar am reținut că primul ministru uh, palestinian uh, uh, și cu asta vreau să preiau niște elemente pe care le-a spus. Primul ministru palestinian a salutat proiecte concrete tocmai pentru că sprijină pacea în, chiar în teritoriul palestinian. Și dacă sprijinim acest proiect al Uniunii pentru Mediterana în structura instituțională existentă, acesta va reprezenta unul dintre elementele care ne va permite să găsim o soluție și Europa trebuie să sprijine o astfel de inițiativă. Ar fi foarte bine. Dragi colegi, în al treilea rând, mai avem o problemă pe care nu o putem ridica astăzi, dar care va apărea în dezbateri, care este tocmai organizarea instituțională și democratică pentru parlamentarii din UPM, din Uniunea pentru Metrană, despre care nu vorbim. Avem foarte bine, foarte frumos un secretariat general, avem investiții, ajutor pentru dezvoltare senzațional, Comisia, statele participă și ele foarte bine și Parlamentul European. Astăzi, de fapt, această problemă nu a fost lămurită. În ce mod uh, vom reuși, nu doar prin autoritatea noastră bugetară, însă și prin prezența noastră, cum vom reuși noi să monitorizăm proiectele, cum le vom evalua, cum vom participa la dezbateri, așa cum ne dorim. Această uh, chestiune trebuie să fie tratată în strânsă cooperare cu strada civilă, împreună cu regiunile care și-au creat propriile instituții iar Parlamentul European trebuie să se poată implica nu din când în când și nu numai în ceea ce privește politica bugetară, ci trebuie să se implice și în monitorizarea proiectelor de cooperare și spun acest lucru pentru că acesta este spiritul UPM împreună cu colegii noștri parlamentari din sud, deci de pe celălalt mal și astfel avem un proces de reflexie care ne așteaptă. Vă mulțumesc amândurora pentru lămuririle felice. Ringrazio anch'io per l'eccellente Mulțumesc și eu pentru excelentul raport și încheiem aceste discuții. Vă mulțumesc! Bine, colegi, se volete prendere... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Cei care trebuie să părăsească sala, vă rog să facă acest lucru cât de repede, fiindcă avem mai multe raporturi pe care trebuie să le votăm, care au la rândul lor mai multe amendamente și uh, timpul alocat precis se va prelungi pentru fiecare discuție. Aș vrea să vă rog să introduceți cartela de vot în consola de vot ca să facem o probă, să vedem dacă sistemul funcționează. Credeți că trebuie să facem un test sau ne dăm seama pe durata votului? Nu mai facem testul. Începem cu proiectul de aviz al domnului Lockbiller. Suntem la amendamentul uh, articolul 1.1, amendamentul 4 se retrage, amendamentul 22 al raportorului, voturi pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 23. Amendamentul raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul oral al raportorului. Numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 7. S-a retras. Amendamentul 24 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? se adoptă. Ca întotdeauna, nu întreb cine se abține. Dacă doriți să faceți acest lucru, ne anunțați în mod expres. Amendamentul 8 al raportului cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 25 al raportorului cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 26 pentru, împotrivă se adoptă. 12 pentru, împotrivă se adoptă. 27, cine este pentru, împotrivă se adoptă. 14, cine este pentru, împotrivă se adoptă. 15, cine este pentru, împotrivă se adoptă n-ar fi o idee rea să votăm în bloc. 16, 17 și 18 împreună, dacă sunteți de acord. Cine e pentru, împotrivă, se adoptă toate 3. Mergem la 19. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 28. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 21. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 2. Considerentul 5. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 3. De la considerentul 6 al raportorului, cine este pentru? împotrivă se adoptă. Vot electronic acum pentru proiectul de aviz astfel modificat. S-a deschis votul. Așteptăm să voteze toată lumea. Câteva secunde. Toată lumea a votat. Care este rezultatul? 57 pentru, un împotrivă, 2 abțineri. Se adoptă. Felicitări, doamnei raportor! Să trecem acum la proiectul de propunere de raport a uh, domnului Donjon. Aliniatul 1, amendamentul 5, lezing, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 6. Copa Pașcu cu Gualtieri, cine este pentru, împotrivă, se adoptă 7, Buticofer și Bratner. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Ianeț Parnuevo Garcia, 8. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul oral al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 9. lezin. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. Compromisul 1 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 12. Celelalte sunt caduce. Gomes. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 13, copa Pașcu Gualtieri, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 14 cu papaș cu gualtieri. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă 15. Aceiași autor. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat 16. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă amendamentul oral Coval Van Orden. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Trecem la compromisul 2 al raportorului. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. La 24 acum, aliniatul 5, trei părți separate. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, se respinge. Cea de-a treia parte, cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 25. Puticofer Bratner. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 26. Van Orden. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 27. Buticofer Bratner. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul oral 3 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Trecem la 29. Chelem. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 30. Ianet Barnuevo Garcia. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 31. DAF. În două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. Cea de-a doua parte. Cine e pentru? Doriți să verificăm prima parte a amendamentului 31? Deschidem votul electronic. S-a închis votul. Rezultatul votului 29 împotrivă, 33 pentru, o abținere se adoptă. Cea de-a treia parte a amendamentului 31. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Cea de-a doua parte acum. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 32 Van Orden. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 33 DAF. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 34. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 35. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 36. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 37. Galer nu votăm, uh, trebuie să vedem ce scrie la 36. 38, deci cine este pentru? Împotrivă se adoptă compromisul 3 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Trecem la amendamentul 46 gală. Cine este pentru? Împotrivă Dacă nu ridicați mâna mai bine, e foarte greu să ne dăm seama. Haideți să mai încercăm încă o dată. 46. Cine e pentru? Acum, da. Mulțumesc. Se adoptă. 47. Cine este pentru? Foarte bun. Împotrivă? Se adoptă. 48. Cine e pentru? Împotrivă? Excepțional se respinge. 49. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 50. Cine este pentru? Se respinge. Parti. 31 avem pe două părți, nu? Am greșit pagina, stați așa. La 52. La 52, da, mă iertați, am îndoit prost pagina. Deci pentru împotrivă, se respinge. 53 pentru, împotrivă, se aprobă. 54, nu, no, nu, no, nu. No. 53, bun, atunci haideți să supunem la vot electronic. Amendamentul 53 din partea lui Galer. Domnule Galer, se deschide votul. Se închide. Mai e cineva care n-a votat. 33 împotriva, 31 pentru. Deci se respinge. 54. 33 am zis. Deci 54 pentru. Împotrivă. Se respinge. 55 pentru. Împotrivă. Se respinge. 56 pentru. Împotrivă. Se aprobă. 57 pentru Împotrivă. Se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Se respinge. 59 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 60 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul oral 4 din partea raportorului. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Mergem la 61. Pentru împotrivă, se respinge. 63. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 64. Pentru, împotrivă, se respinge. 65. Pentru, împotrivă, se respinge. 66. Pentru. Doamna președinte, mă întrebam dacă putem să și verificăm totuși 65. Cred că ați sărit peste el. S-a aprobat, nu? Hai, păi, parcă l-am respins, nu? Dacă putem să revenim, nu? Mie, o, mie mi s-a părut că destul de evident că s-a respins. Uh, mai întreb secretariatul, s-a dat deja verdictul. Putem verifica sau reperăm? Da, verificăm. Haideți să votăm. Deci votăm pentru 65 cu votul nominal. Am să deschis votul. 65. S-a închis votul. 52 împotrivă. Acum v-ați liniștit, domnule Daf, da? 66 pentru, împotrivă, se respinge. 67, vot pe părți, prima parte, cine se pentru, împotrivă, se respinge. Partea a doua, cine se pentru, împotrivă, se adoptă. 68, cine se pentru, împotrivă, se adoptă. 69, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 70. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 71. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 72 pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 73. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 74. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 75. Nu se votează. 76. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 77. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 78. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 79. Cine este pentru? împotrivă, se respinge, 80, cine este pentru, împotrivă, se respinge, 81, pentru, împotrivă, se respinge, 82, pentru, împotrivă, se adoptă, 83, pentru, împotrivă, se adoptă, 84, pentru, împotrivă, se respinge, 85, pentru, împotrivă, se respinge. 86. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul oral 5 din partea raportului. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se uh, adoptă. Mergem la amendamentul 94 pe care îl supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 95. La 95 este caduc. Merge la 96. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 97. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 98. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Stați așa, stați așa. Nu prea mai văd bine, deci 99. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, deci se adoptă. 100. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. Amendamentul oral nou al raportorului. Voturi pentru. Împotrivă, se adoptă. Mergem la 103 pentru. Împotrivă se adoptă. Vot. Deci voturi uh, favorabile. I contrari. Împotrivă se adoptă. Andiamo al emendamento 105, voti favorevoli. Trecem la 105 pentru. Împotrivă se adoptă. Și acum În bloc 106, 110, 113, 115 pentru. Împotrivă. Se respinge. 107 pentru. Împotrivă. Se respinge. 108 pentru. Împotrivă. Se respinge. 109 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 111 pentru. Președintele trece la 114. Care este problema însă? A, 109 Gomez a fost adoptat. Thank you. Am vrut doar să fiu sigur, deci 109 a fost aprobat. Da, confirmă președintele. Da, am și spus că a fost aprobat am văzut că s-a mormăit când am trecut la 111, dar abia acum suntem la 111, așadar pentru, împotrivă, se respinge 112 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul oral 11 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul oral 12 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul oral 13 pentru. Împotrivă. Se respinge. 114 pentru. Împotrivă. Se respinge. Domnul Lansor, aveți cuvântul. Am o scurtă remarcă, domnule președinte. De regulă, când verzii, socialdemocrații și liberalii votează împreună, există o uh, majoritate și mereu se aude respins. Deci uh, aș vrea să verificăm mai îndeaproape, pentru că deja de trei ori s-a întâmplat acest lucru. Boale, că mettiamo ai voti elettronici le Vreți să votăm electronic amendamentul 13, să verificăm? Deci nici nu mai știu despre ce a fost vorba, dar ideea a fost că aici, în această parte, toată lumea a votat pentru și asta a spus respinto. Nici nu mai știu despre ce a fost vorba. Poate secretarul ne poate ajuta. Nu mi ricordo eu. Nici eu nu mi am despre ce era vorba, spune domnul președinte. Vreți să verificăm cu vot electronic la 13? Foarte bun. Atunci trecem la vot electronic pentru amendamentul oral 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. 31 împotrivă, 33 pentru și 0 abțineri. când apar astfel de mici divergențe de vot, dacă nu ridicați mâna, n-am ce face. Un actor italian, Petrolini, adesea când recita, asculta uh, asculta în ureche pe cineva care îi spunea orechio și el spunea voce. Deci era această contradicție voce-ureche. Dacă dumneavoastră nu ridicați mâna, n-am cum să văd. 114. L-am votat. 116. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 117. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 118. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 119. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 120. Identic cu cel anterior. 121. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 122, 25 în bloc. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 123 în două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă? Se respinge. Încercăm din nou cu verificarea electronică pentru prima parte a 123. S-a deschis votul. S-a închis votul. 34 împotrivă, 30 pentru se respinge. Cea de-a doua parte, 123. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 124. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 126. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 127. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 128. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 129. Pentru, împotrivă, se respinge 130. Cine este pentru, împotrivă, Adoptă. Se adoptă. 131. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 132. Domnule președinte, intervine domnul Lisec. Aș dori să retrag amendamentul 132 și 222 și 223. Acest aspect este acoperit deja de alte amendamente. Foarte bun, spune domnul președinte, atunci 132, trecem peste el și secretariatul îmi va spune când ajungem și la celelalte pe care le-ați menționat. 133, cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 134, pentru, împotrivă, se respinge. 135, pe două părți, prima parte, cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Nu, foarte bun. Haideți să deschidem votul electronic pe cea de-a doua parte a amendamentului 135. S-a închis votul. S-a închis votul 36 pentru 24 împotrivă. Se adoptă. 136. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 137. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 138. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 139, care este cadou, cu 140. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 141. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 142. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 143. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul oral 14 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă amendamentul oral 15 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă 144. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă 145. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge 146. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. 147. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 148. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Să trecem la 150. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 151. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 152. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 153. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 154. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 155. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 156. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 157. Cine este pentru, împotrivă, se respinge 158 pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. Cea de-a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 159. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. Contra. 160 pentru, împotrivă, aș zice că este respins. 161. Vă rog frumos, deci vreau să văd mâinile sus. Cine este pentru 161? Împotrivă? Se respinge. 162. Prima parte. Pentru. Împotrivă? Respins. A doua parte. Pentru. Împotrivă? Se adoptă. 163. Pentru. Împotrivă? Se respinge. 164. Pentru împotrivă, se respinge. Trecem acum la 165, prima parte, pentru, împotrivă, se adoptă, a doua parte, pentru, împotrivă, se adoptă. Atunci, avem acum 166 pentru, împotrivă, se respinge, 167 167, da, vă rog, pentru, împotrivă, se respinge. 168 pentru, împotrivă, se respinge. 169 pentru, împotrivă, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, se respinge. 171 pentru, împotrivă, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, se respinge. Acum trecem, nu, nu votăm pentru paragraful 48 decât la 173. Pentru, se respinge. 174 nu, 175 pentru, împotrivă, se respinge, 176 pentru, Împotrivă, aș zice că este adoptat. 177. Pentru. Împotrivă, se adoptă. 178. Pentru. Împotrivă, se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă, se adoptă. 184 pentru împotrivă, se respinge. 185 pentru, împotrivă, se respinge. 186 pentru, împotrivă, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, se adoptă. 190 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 191 pentru. Împotrivă. Se respinge. 192 pentru. Împotrivă. Se respinge. 193 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 6 pentru Împotrivă. Se adoptă. Acum trecem la 199 pentru împotrivă. Se respinge. 200. Deci 200 a fost retras și atunci 201. 201 pentru împotrivă. Se adoptă. 202 pentru împotrivă. Se respinge 203 pentru... Îmi cer scuze, spune președintele, deci 204. 204 pentru. Împotrivă. Se respinge 205 pentru. Împotrivă. Se respinge 206 pentru. Împotrivă. Se respinge 207 pentru. Împotrivă se respinge. 208 pentru, împotrivă, se respinge. 209 pentru, împotrivă, se respinge. 210 pentru, împotrivă, se respinge. 211 pentru, împotrivă, se adoptă. 212 pentru, împotrivă, se adoptă. 213 pentru, împotrivă, se respinge 214 pentru, împotrivă, se adoptă. 216 pentru, împotrivă, se respinge. 215 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 7 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, se adoptă prima, a doua parte pentru, împotrivă, se adoptă. Astfel trecem la 222. Pentru, am cer scuze, acesta a fost retras, așadar 223. Nu, 224. Pentru. Respins. 225 pentru, împotrivă, respins. 226 pentru, împotrivă, a, se adoptă. 227 pentru, împotrivă, se respinge. 228 pentru, împotrivă, se adoptă. 229 pentru, împotrivă, se respinge. 230 pentru, împotrivă, se adoptă. 231 pentru, împotrivă, se respinge. 232 pentru, împotrivă, se respinge. <coughs> Și acum... Și acum trecem la referirea 1. Pentru, împotrivă, se adoptă la amendamentul 2 pentru, împotrivă, se respinge, 3 pentru, împotrivă, se adoptă, 4 pentru, împotrivă, se adoptă și acum ajungem la votul final. Este deschis votul electronic. Închidem votul. 48 pentru, 6 respingeri, 6 abțineri. Felicitări, domnule raportor. Iată, raportul a trecut cu majoritate. În procesul verbal, sigur, va apărea și acest apla aceste aplauze menționate vor apărea. Văd că există remarci. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că noi, cei din grupul GUE, am uh, făcut un raport, uh, un minority report și îl vom și preda ca atare. E naturalmente. Lucru valabil pentru plenară, îmi imaginez. Foarte bun. Astăzi votăm ce avem și în plenară ce va fi cazul. Trecem la raportul referitor la PESC, aliniatul 1, amendamentul 21, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Aș vrea să vă rog să ridicați mâinile viguros ca să nu trebuiască să ghicim și să verificăm cu vot electronic. Amendamentul 22. Cine este pentru? Secretariatul îmi spune că poate nu știți ce votăm. Dacă așa e cazul, repet, votăm raportul PESC al meu, al președintelui și vă rog să-l votați conform indicațiilor raportorului. Spun asta fiindcă profit de situația în care mă aflu. Am votat primul amendament, amendamentul 2 și trecem la cel de-al treilea. Domnule Daf, Domnule președinte, mă bucur și vă mulțumesc că ați clarificat ce votăm. N-ar fi o idee bună să o luăm de la început, având în vedere că tocmai ați clarificat subiectul. Bun, spune domnul președinte, reluăm de la început. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. Amendamentul 23, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 29, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul oral, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 31. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul oral 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, se respinge. 41 acum. Celelalte au fost, au fost caduce. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul Bun, spune domnul președinte, verificăm cu vot electronic la 41. S-a deschis votul. Opt dintre dumneavoastră încă nu au votat. Trei acum. Trei persoane nu au votat. Trei persoane care probabil s-au dus la cafea. Și acum încă unul Închidem aici și numărăm voturile. 28 la 29, 28 nu, 29 da. Se adoptă cu un vot. E un finish la mustață. Compromisul 3. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 45. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Amendamentul 47. a fost introdus în amendamentul de compromis. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Deschidem votul electronic pentru a verifica. La 47, amendamentul 47. Patru persoane nu au votat. Nu reușesc să înțeleg niciodată de ce se întâmplă așa. 28 la 27 se adoptă. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge amendamentul 49. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Domnul Salafranca, doriți să interveniți pe acest punct? Da, domnule președinte. Aș vrea să propun cu binecuvintarea comisiei amendament oral la compromisul 8 care introduce următoarea adăugire Punerea în funcțiune a Serviciului European de Acțiune Externă trebuie să se facă cu respectarea drepturilor de scrutin democratic care îi revin de competență Parlamentului European. Foarte bun. Sunteți de acord cu această propunere a domnului Salafranca? Da? Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni? Se adoptă. Trecem la 50. 51, spune domnul președinte. 53 pe două părți. Prima parte, cine este pentru împotrivă, se respinge. Partea a doua, 53, cine este pentru împotrivă, se adoptă. 54 pe părți, prima parte. Cine este pentru? împotrivă, se respinge. Cea de-a doua parte, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 58, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Mă așteptam să reacționați așa. Verificăm cu vot electronic la 58. Cine este... S-a deschis votul. O persoană nu a votat. Uluitor. S-a închis votul. 23 la 35 se adoptă. Asta este foarte bine că ați cerut să verificăm. Trecem la 61. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 62. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 6. Trebuie să clarificăm aici faptul că s-a adus o mică modificare și se înlocuiește expresia undermines the coherence and the consistency cu weakens the independence. Aceasta este modificarea de formă și pe aceasta vă propun spre vot. Sunteți de acord? Compromisul 6 cu această modificare de pură formulare, practic. Deci, votăm acum cine este pentru. Împotrivă, se adoptă. Celelalte sunt caduce și trecem la 68. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 68. Verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul. 26 la 32. Cine este pentru? Trece. Trecem la 69. Cine este pentru împotriva? Se adoptă. 60. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 7, 61. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 72. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 73. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 74. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Eu zic că e respins. Haideți să verificăm la 75. Verificăm cu vot electronic. 75. S-a închis votul. 29 la 29. În acest caz se respinge, cred. 76. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul oral 3. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. 78. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. Compromisul 7. Vreți să verificăm 78? Bun, verificăm cu vot electronic 78. Și-a deschis votul. 25 la 34 se adoptă 78. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 79. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 80. Cine este pentru? Compromisul 7 este caduc. Trecem la compromisul 8, spune domnul președinte. Pentru compromisul 8, o mică remarcă. Se votează pe două părți. Prima parte include textul în întregime cu excepția expresiei and gender balance. Deci votăm prima parte fără expresia respectivă. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă. Nu mai verificăm. Iată că mi se spune că acum trecem la votul celei de-a doua părți. Textul cu această expresie inclusă. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 86. Cine este pentru? Împotrivă. N-am, nu mi-am dat seama, îmi pare rău, dar trebuie să votăm 86 cu vot electronic, fiindcă nu mi-am dat seama. S-a deschis votul. Perfect. 61. A votat toată lumea. 30 împotrivă, 25 pentru. Se respinge. 87. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 88. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 89 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 90. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 91. Cine este pentru? Împotrivă. Nici de data asta nu-mi dau seama. Haideți să verificăm. Dacă nu ridicați mâna, îmi pare rău, dar nu am cum să vă număr. Votăm electronic 90 și 1. S-a închis votul. 25 la 35 se adoptă. 92. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 93. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 94. Cine este pentru? împotrivă, se respinge 95, cine este pentru, împotrivă, se adoptă 96, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 9, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Facem la amendamentul oral, care este pe două părți. În două părți, deci în prima parte, pentru, împotrivă, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum mergem la 10, compromisul numărul 10, cine este pentru. Cine este împotrivă, se adoptă. Mergem la 107 și știm că amendamentele intermediare sunt caduce, deci cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 108, cine este pentru, împotrivă, dați-mi voie, trebuie să controlăm, deci 108 îl controlăm prin vot electronic, nu văd să fi ridicat cineva mâna, deci la 108. S-a deschis votul. 61, deci, din 61 au votat, 31 împotriva, 30, deci s-a respins. 109, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 11, compromisul 11, în 3 părți, prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă partea a doua, cine este pentru, Cine este împotrivă, se adoptă. Partea a treia, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Și în acest moment uh, sunt caduce toate celelalte, așa încât ajungem direct la 118. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 119. Da, și mie mi s-a părut că e respins. 119. Cine este pentru? Cine este împotrivă, se respinge. 120. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Verificăm cu vot electronic la 120. S-a deschis votul. Avem o persoană care nu a votat, deci nu a introdus cartela. Bun, deci... 121. Se adoptă 120, 121. Și este pentru. Împotrivă. Se adoptă. 122. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 123. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 124. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 125. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 126, cine... Nu, mă scuzați, 127. 127, da? Da, 126 e caduc, 127. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 128. Cine este pentru? Împotrivă. Deci 128 e caduc. Mă iertați, domnul președinte, deci 128 este caduc, deoarece s-a adoptat amendamentul precedent. Așadar, trecem la 129, pe care îl votăm în două părți. Prima parte, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul oral numărul 5. Cine este pentru împotrivă? 130. Cine este pentru împotrivă? Se respinge. 131. Cine este pentru împotrivă? Se adoptă. 132. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 133. Cine este pentru? Împotrivă. Respinge. 134 a fost retras, 135, votăm pe două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 100, nu mă scuzați, sunt președintele, 135, partea a doua, cine este pentru, împotrivă și se adoptă. Amendamentul oral numărul 6, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. 136, cine este pentru, o, cine se împotrivă, se adoptă. Bun. Suntem la amendamentul de compromis numărul 12 și aici vom uh, face un vot pe părți, adică vom vota până la cuvântul Cooperation Strategy, după care, în partea a doua, votăm uh, următoarea parte. Deci prima parte, alineatul 27 care se oprește la strategy. Cine este pentru? Împotrivă. Eu zic că e adoptat. Adoptăm. Partea a doua. Tot alineatul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. 138. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și avem amendamentul oral numărul 7. Aici avem o schimbare pe care îl propun, îl supun la vot și iată cum ultimele cuvinte Prospects of Integration into EU se înlocuiesc cu European Perspective. Dacă sunteți de acord, supunem la vot cu această modificare minoră. Sunteți de acord? Bravo! Avem un amendament, prima parte. Avem amendamentul, deci, oral 7, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Partea a doua, după această modificare, cine este pentru, împotrivă se adoptă. S-a retras 139, am ajuns la compromisul 13. Compromisul 13, și aici vă spuneam, aș uh, propune o modificare minoră la celălalt șaptelea rând, după on mutual respect, să uh, se adauge and reciprocity, sunteți de acord cu această modificare minoră? Mutual respect and reciprocity. De acord? Să supunem la vot. După ce am făcut această modificare, amendamentul de compromis numărul 13. Deci cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Mergem la 146, care votăm pe părți separate. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? se respinge. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 147. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 148. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 149. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 150. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 151 este caduc, 152, cine este pentru? împotrivă, se respinge 153 pe părți, prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, se respinge 154, cine este pentru, împotrivă, se respinge 155, este caduc. avem 156 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Vă rog să mă scuzați, nu mi-e foarte clar. Deci, deschidem verificarea prin vot electronic pentru 156. Dacă nu ridicați mâna, din păcate, voi fi nevoit să vă cer să facem o verificare. Deci, 156, deci lipsesc 2, 57. Nu s-a trezit lumea la vot, nicio problemă, s-a închis votul. 26 împotrivă, 31 pentru, se adoptă. 157, bun, e caduc. 158, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 159, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul ora numărul 8. Cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. 160, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 161, cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 162, cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 163, cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 164, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. 165, nu-l votăm pentru că tocmai cel am adoptat pe 164. 166, cine este pentru? împotrivă, se respinge. 167 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, se respinge, nu se respinge, nu se respinge, bine. Haideți să supunem la vot partea a doua a amendamentului 167. S-a deschis votul. Mai lipsește cineva? Haideți să închis votul. Deci, 33, deci se adoptă. 169. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Deci, acum, următorul. Cine este împotrivă? Deci nu se supune la vot, explică președintele. Mă, vă rog să mă scuzați, am făcut o greșeală. Deci nu votăm 168 pentru că el este identic 179. Deci mergem la 169. Cine este pentru? Împotrivă și se adoptă. Amendamentul oral numărul 9 pe două părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă și se adoptă. O, partea a doua, cine este pentru? Cine este împotrivă și se adoptă? 170. Nu votăm. După cum nu votăm nici la 171, mergem direct la 173, pentru că toate se regăsesc în amendamentul oral. Cine este pentru 173? Cine este împotrivă? Se respinge. 174. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 175. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 176. Pentru împotrivă se adoptă. 177 pentru, împotrivă se adoptă. 178 e caduc, 180 pentru, împotrivă se adoptă. Cine este împotrivă, pentru se adoptă. Am ajuns la considerente. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, se adoptă, vot pe două părți, amendamentul 4 de la considerentul A. Prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge partea a doua, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 5. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. La 18, cine este pentru, Mă iertați, spune președintele, nu, am vrut să spun, compromisul 14, cine este pentru? Împotrivă se adoptă și acum trecem la 7 pe două părți, deci prima parte, cine este pentru? Deci, la B, cine este pentru? Prima parte, împotrivă, se respinge. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă se adoptă. La 8, cine este pentru? împotrivă, se respinge la 9. Deci acesta se regăsește la 14. Deci cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. La amendamentul oral 10, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Mergem mai departe la amendamentul 13 de la considerentul D. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. 15, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 16, da, 16, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 17, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 18, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 19, cine este pentru, Împotrivă. Se adoptă. Bun. Și sărim peste 20 pentru că el este acoperit și avem amendamentul 1. Cine este pentru? Am ajuns la referiri. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 2. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. am ajuns la voturile cu privire la buget, avizul din partea Comisiei de Buget așadar. Primul amendament cine este pentru? Votăm separat. Avizul este separat. Deci, cine este pentru la buget 1? Pentru împotrivă? Se respinge. La 4, cine este pentru? Împotrivă. Se aprobă. 8. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Budget No. Pentru împotrivă se respinge. Și 10 pentru împotrivă se respinge. Vot electronic. să a deschis votul. Trei persoane tot nu au votat, deși iau cartela. Nici o cafea nu-i mai trezește. Mai atunci să închidem votul. 51 pentru, 4 împotrivă, o abținere, se adoptă raportul. Felicitări raportorul. Preg, onorevole. Eh, rog, domnule deputat, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum am avut ocazia să spun și în cadrul reuniunii coordonatorilor, grupul meu va prezenta un raport minoritar, deoarece noi nu împărtășim filozofia în legătură cu acest raport care tocmai ce a fost aprobat. Eu vă felicit de dumneavoastră personal, însă cu această ocazie știți că eu nu sprijin acest raport. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, foarte cavaler sunteți și foarte politicos din partea dumneavoastră, vă respect punctul de vedere, avem și noi punctul de vedere majoritar în orice caz. Uh, aveți tot dreptul să propuneți un raport minoritar în plenară, așa cum ați și anunțat de altfel. Și acum am ajuns la raportul Galer, privirea descărcarea bugetară. De fapt, există un singur uh, amendament la secțiunea 3, în legătură cu descărcarea pe 2009. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă amendamentul, votăm electronic, s-a deschis votul pentru întreaga rezoluție, votăm Mai sunt câțiva colegi care se pregătesc de vot, care votează. De fapt, 57 de cartele, 56, 54 de... Văd, 54 de persoane au votat. Bun, atunci ne oprim aici cu votul. 50 pentru, 0 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări! Raportorului s-a încheiat votul pe ziua de astăzi și uh, președinția va relua după ce sala va fi disponibilă pentru um, această reuniune odată ce vor